So, with 20 minutes. Cu 20 de minute întârziere trecem la punctul 6. Am hotărât că îl vom aborda foarte pe scurt. E vorba de un raport rapid în legătură cu uh, vizita delegației noastre la New York și Washington. 17 colegi de la uh, AFET, SETE și DROA au fost la ONU la New York. S-au întâlnit cu Congresul American și cu reprezentanții administrației americane la Washington între 27 și 31 octombrie. Din delegație au făcut parte și președinții sede Natalie Loazo, Droa, Maria Arena și uh, colegul Cecovski, președintele delegației pentru relațiile cu SUA. A fost prima delegație oficială a comisiei noastre din acest mandat și acest lucru demonstrează importanța parteneriatului transatlantic pentru noi și cred că Parlamentul European a dat un ton pozitiv pentru cooperarea transatlantică la New York. A avut loc o reuniune cu secretarul general al ONU, Antonio Gutierrez, și o reuniune la nivel de ambasadori cu misiunea SUA la ONU. Ne-am întâlnit și cu reprezentantul, reprezentantul permanent al Indiei la ONU, după părerea mea, un semnal pozitiv că această țară dorește să își adâncească relațiile cu UE. Între subiectele discutate la New York au fost reformele ONU, inclusiv o reflexie în legătură cu consolidarea Consiliului de Securitate. Importanța multilateralismului bazat pe reguli a fost din nou subliniată și nevoia de a ajunge la un consens, de căutarea unui consens în comunitatea internațională și de a evita conflictele. Um, eforturile UE și ale statelor membre uh, de a rămâne un grup coerent în sistemul ONU au fost uh, remarcate și la, sistemul, și la Consiliul de Securitate cu o politică unică în numele UE. Am invitat reprezentanți ai Națiunilor Unite în, să se întâlnească cu uh, Comisia pentru Afaceri Externe oricând vin la Bruxelles. De exemplu, am dorit să aflăm mai multe despre activitățile planificate în cooper, uh, comemorarea a 75 de ani de existență a Națiunilor Unite la anul. La Washington, delegația s-a întâlnit cu cinci senatori, în ciuda procedurii de impeachment, de suspendare care uh, creat o problem, probleme de calendar. Ne-am întâlnit și cu membrii din Camera Reprezentanților, cu membrii ai departamentului de... Ne-am întâlnit și cu departamentul de stat, am discutat despre situația cu Venezuela, am discutat cu reprezentantul special pentru Venezuela, domnul Abrams, pe care cred că am putea să-l invităm la AFET când vine la Bruxelles, pentru că a fost foarte interesant să aflăm abordarea Statelor Unite în legătură cu Venezuela. Reuniunile la Departamentul de Stat au arătat că în suda unor convergențe, cooperarea dintre UE și SUA e posibilă în domeniul energiei, informațiilor, uh, securității informațiilor, drepturilor omului și valorile democratice în restul lumii și în domeniul comercial, inclusiv în legătură cu relația cu China. Aproape toți partenerii americani au remarcat Uh, decizia de a decerna uh, premiul Zaharov lui Ilan Toti și ne-au felicitat pentru decizia noastră. la reuniuni s-a, ex, exprimat interesul aprofundării dialogului politic, mai ales în legătură cu Balcanii Occidentale, Orientul Mijlociu și Venezuela. Uh, am primit asigurări de la to- toți cei cu care ne-am întâlnit noi că Congresul are o atitudine foarte favorabilă legătură cu cooperarea transatlantică. Am avut discuții cu Organizația Statelor Americane, uh, cu Institutul Republican Internațional și uh, cu Fondul Internațional pentru Democrație, discuții utile care au oferit membrilor delegației noastre idei în legătură cu viitorul relațiilor transatlantice. Acesta este raportul în legătură cu deplasarea noastră. Acum dau cuvântul colegilor care au participat. Aș dori să adaug doar din experiență personală și cred că pot să spun în numele tuturor colegilor că uneori suntem foarte mirați cum sunt tratați membrii Parlamentului European atunci când încearcă să intre în clădiri oficiale americane. Cred că dacă membrii Congresului American ar fi tratați astfel, acest lucru ar avea un impact serios asupra relațiilor transatlantice. Dar noi suntem politicoși și prietenoși și nu tratăm uh, muzafirii americani la fel. Asta am avut de spus, mai avem 5 minute la dispoziție. Dorește cineva să adauge ceva? No, Branislav, no. Branislav, domnul Timoșevici, nu? Nimic? Doar câteva cuvinte. în legătură cu partenerii și instituțiile cu care ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit, bineînțeles, cu mult mai multă lume, după părerea mea. Am avut o reuniune foarte interesantă la Departamentul pentru Securitate Internă, unde am discutat despre diverse probleme legate de siguranța cibernetică. Americanii au multă experiență în acest uh, domeniu și ne-au împărtășit din experiența lor. Mulțumesc! Alte observații nu sunt. Atunci putem să trecem la punctul 7.